Meine Damen und Herren, darf Sie alle begrüßen. Doamnelor și domnilor, îmi permit să vă salut la cea de-a doua sesiune a reuniunii noastre de comisie. Eh, începem chiar dacă nu sunt foarte mulți colegi în sală și tocmai de aceea am permis să trec la puncte ceva mai formale, adoptarea ordinei de zi, de exemplu. Avem următoarele modificări de pe ordinea de zi. Punctul 3, nu, punctul 3 este deja rezolvat. Punctul, începem cu punctul 5 de pe urna de zi. O Europa eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor. Apoi continuăm cu 8, informare privind uh, delegația ITRE în California. Urmează punctul 7, doamna Țavela cu prezentarea ei. Apoi raportul Beauty Coffer, punctul 6 și încheiem cu reuniunea coordonatorilor, reuniune cu ușile închise. Da? Și punctul 4 este amânat pe ziua de mâine. Am o rugăminte. Uh, ordinea de zi uh, este întotdeauna pregătită de secretariat din timp uh, Eh, din păcate nu sunt suficienți eh, în sală ca să, eh, ca să chiar aibă rost ce spun eu. Nu se poate, dragi, stimați colegi, să cereți cu o zi înainte de reuniune modificarea ordinii de zi pentru că eu trebuie să plec aici, eu am decălărit acolo și așa mai departe. Atunci nimeni nu știe la ce să se aștepte. Deci rugămintea mea este ca pe viitor să nu mai recurgem la astfel de practici. Trec la comunicările președintelui în ce privește raportul iQuote, am avut uh, discuții îndelungi privind competența cu Comisia ENVI. Din păcate, uh, Comisia ENVI uh, a votat în unele chestiuni care erau, de fapt, de competența noastră. Eu am protestat în conferința președinților împotriva acestui fapt Eh, și am spus că în plen nici nu e voie să se dezbată aceste chestiuni, dar eh, se pare că în mini-plenară totuși a intrat pe ordinea de zi. Eh, mie mi se pare că aceste reguli sunt imposibile și că trebuie schimbate și voi face tot ce trebuie pentru acest lucru. Însă acum nu avem alegere, nu avem alternativă și pot să vă spun doar că raportoarea în cazul acelor două uh, teme, celor două subiecte în care am, au fost neglijate în mod uh, flagrant uh, competențele noastre, încercăm, raportarea așadar încearcă să aducă niște amendamente serioase acelor subiecte care au fost așadar votate de MV. Și cu aceasta trec la noul punct 4, vechiul punct 5. Da. Și acum întrebarea este, întrebarea este dacă raportorii știu, sunt informați de aceste modificări la ordine de zi? Pentru că nu pot să fac altceva decât să dau curs solicitărilor noastre, dar, mă rog, trebuie să trecem la punctul 4.9 al ordinii de zi, o Europa eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor. Lena Eck wäre da zuständig, aber die... Lena Eck ar fi competentă, dar, uh, dar uh, raportarea nu e aici. Nu știu dacă restul uh, celor vizați sunt aici. A, ah, ce bine, mișto. A, ah, comunicările președintelui le-am terminat. Da. Odată o să facem așa, că atunci când nu e nimeni în sală, trecem la voturi. Și atunci o să votăm noi bine. Și atunci lumea va învăța.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 nu e corect să o facem, dar avem o informare privind vizita întreprinsă de delegația ITRA în California. Din păcate, nimeni din aceia uh, care au călătorit alături de mine uh, nu este în sală, deci uh, nici nu mă poate contrazice nimeni în legătură cu această relatare. Să vă prezint această treabă, da, poate e irrelevant în contextul ăsta, dar haideți să încerc. A fost o delegație excelentă. noi ne-am ales California în mod țintit pentru a culege informații, experiențe în domeniul inovării tehnologice. Secretariatul a pregătit foarte bine călătoria noastră, cu toate că termenele erau extrem de scurte. Organizarea este, a fost excelentă și cred că toți colegii au fost la fel de impresionați ca mine. Raportul colegilor a fost transmis deja conferinței președintelor de comisii, însă am căzut de acord în această delegație să nu ne uh, limităm doar la acest uh, raport, ci să uh, urmărim în evoluție anumite aspecte pe care le-am constatat, le-am găsit acolo. Tocmai de aceea Uh, uh, am convenit să urmărim în timp anumite aspecte și sper că ne veți susține în acest sens. Colegul Beautycofer, de exemplu, a propus să organizăm un fel de ziua punții dintre Europa și California. În 2010 s-a organizat ceva de genul ăsta, dar a fost un eșec uh, total. Um, însă vrem să aflăm care sunt motivele acestui eșec de anul trecut și, uh, și vrem să încercăm să uh, repetăm evenimentul. În al doilea rând, vrem să uh, adresăm o solicitare de informare Comisiei pentru ca Comisia să ne spună care este mecanismul de cooperare sau care sunt uh, modalitățile de cooperare oficiale, instituționale, între California și Uniunea Europeană. Deci vrem să știm care sunt aceste mecanisme, dacă ele există. În al treilea rând, uh, reglementarea cazurilor de insolvență Eh, am avut eh, discuții cu mulți eh, întreprinzători europeni care, după o insolvență de aici, s-au relansat în ehm, California. Mulți dintre ei ne-au relatat cât de dramatică a fost situația lor până nu de mult. Și ne interesează cum e posibilă această relansare. De aceea încercăm să aflăm din partea Comisiei care este stadiul actual al dreptului de insolvență uh, în Europa și dacă Comisia consideră că ar fi oportun sau nu ca dreptul de insolvență să se armonizeze la nivel european. Uh, s-a mai propus uh, de partea doamnei Madurel și din partea nu mai știu eu cui, așa, să realizăm un mic grup uh, care să se mai întâlnească de acum încolo de 3-4 ori pentru a discuta și a reține, chiar și în formă scrisă, uh, consecințele, învățămintele de pe urma acestei uh, delegații, de a transmite aceste experiențe acumulate comisiei. Deci un grup de lucru pe perioadă determinată, care să se întrunească de câteva ori, de acum înainte, dar nu cu caracter permanent. Dacă sunteți de acord cu acest lucru, atunci așa vom proceda. Eu cred că trebuie să folosim toate oportunitățile care ni se oferă pentru a păstra și a dezvolta contactul cu uh, Uh, interlocutorii noștri din California. Uh, un profesor, de exemplu, de la Universitatea Stanford, care a fost uh, odată și la noi într-o audiere, ne-a lăsat o impresie extraordinară, dar am petrecut și o seară extraordinară și foarte palpitantă, foarte informativă cu o asociație a investitorilor și oamenilor de afaceri europeni în California. Deci, da, cam asta a fost. Cred că Uh, acest punct de pe ordinea de zi este epuizat, nici nu vom mai reveni asupra lui și trecem la punctul 4, care ar fi trebuit să fie 4 nou, o Europa eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. Îi dau cuvântul Lenei Eck, care are cuvântul acum. Uh, I think the uh, work of the The work of the committee is also resource efficient. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Iată, suntem și noi destul de eficienți ca resurse. Suntem aici doar câțiva oameni și cu toții dedicați. Într-adevăr. O Europa eficientă din punctul de vedere al resurselor este un obiectiv încadrat în strategia Europa 2020 este un subiect pe care l-am tratat în grupurile politice și la comisia noastră. Există șapte inițiative emblematice în cadrul strategiei Europa 2020 care vizează uh, și una, din, un, una dintre acestea vizează Europa eficientă ca resurse. Este import, un subiect important pentru locurile de muncă și creșterea economică. Din multe privințe, dacă este să analizăm uh, subiectul materiilor prime, atunci constatăm că ne aflăm pe un teren fascinant. 95% din resursele de fier se află în, din Europa se află în Suedia, concetate în Suedia. În ceea ce privește metalele rare, ultimul element din uh, uh, tabelul periodic, constatăm că acestea sunt extrem de importante pentru noile tehnologii, pentru uh, platformele eoliene, comput, calculatoare, uh, tehnologie medicală și așa mai departe. În mare parte, aceste metale rare sunt importate în Europa și se află pe uh, și în ceea ce privește cele um, pe o listă de 10, vedem că la punctul 7 dependența este de 100% și uh, sca- scade. se pune, problema, se pune și problema reciclării, pentru că se, unele dintre aceste metale rare se află în componentele pentru calculatoare, dar vedem că aceste componente nu sunt reciclate suficient. Iată cum anume am putea să îmbunătățim uh, eficiența utilizării materiilor prime. Vedem că materiile prime și eficiența merg mână în mână și trebuie să gândim a priori, trebuie să vedem de ce avem nevoie pentru a fi competitivi, de ce avem nevoie pentru a fi în același timp prietenoși cu mediul, fiindcă aceste două lucruri merg mână în mână. Sunt lucruri legate de populația crescândă. Un alt subiect uh, pe care trebuie să-l avem în vedere este acela al alimentelor și a producției de alimente. Dacă ne gândim la fosfor, vom vedea că acesta este unul dintre cei, cele trei ingrediente principale din fertilizatori fosforul utilizat în fertilizator este acela pe care îl utilizăm precum uh, cărbunele, fiindcă se obține în urma extracțiilor. Dar în 30-35 de ani vom atinge uh, punctul maxim al utilizării fosforului și dacă nu vom mai avea suficient fosfor în sol, atunci plantele noastre vor, se vor îngălbeni, se vor micșora și după câțiva ani va fi imposibil să mai creștem plante în solul pe care îl vom deține. Iată un alt exemplu pentru care materiile prime și eficiența resurselor uh, reprezintă lucruri extrem de importante. Ce facem astăzi cu fosforul? În multe state membre este suprautilizat și nu este deloc folosit cu cap. Fosforul este uh, utilizat, se transformă în acid fosforic, acesta ajunge în apă și crește, uh, sporește creșterea algelor, se ajunge la eutrofizare. Am putea așadar să fim mult mai precauți cu utilizarea fosforului, astfel încât să prelungim resursele existente cu vreo 10 ani. Trebuie, desigur, să mergem mână în mână cu cercetarea pentru a găsi modalități uh, alternative de a produce uh, alimentele, de a produce fertilizatorii. Nu știu eu prea bine care, cum poate fi definită soluția aici, fiindcă nu sunt expert, dar ideea este că nu este doar o chestiune de mediu. Eficiența resurselor reprezintă totodată o chestiune de competitivitate, de crearea locurilor de muncă și de generare a creșterii. Trebuie să utilizăm uh, resursele noastre într-o manieră mult mai inteligentă decât până acum. Am avut uh, analiza intermediară a programului cadrului cercetare uh, și inovare 7. Acum se pun bazele programului 8. Trebuie să existe o cuplare a strategiei Europa 2020 cu cele șapte inițiative emblematice aici fiind cuprinsă eficiența resurselor. Și trebuie ca toate acestea să fie legate de instrumentele politice pe care le avem la dispoziție și de legislația pe care o dăm. În primul rând, pentru a analiza mai bine problema, avem nevoie de date concrete, de mai multe date în anumite domenii și de colectarea de date în altele. Trebuie să promovăm cercetarea în aceste sectoare și trebuie să vedem ce instrumente ne stau la dispoziție pentru inovare. Poate că am putea să ne axăm cu inovarea mai mult pe aceste subiecte. Mă gândesc că toată lumea e de acord că vom avea nevoie de alimente, de mașini, de telefoane, de baterii și pe viitor. Pe viitor, de asemenea, vom avea nevoie de echipamentele de care dispunem astăzi, echipamente medicale în spitale, spre exemplu. Așadar, în lumina evoluției demografice la nivel global, vedem foarte clar care sunt problemele. Crește populația globală și trebuie să fim și mai eficienți și mai precauți cu resursele ca până acum. Este un subiect care este pe masa de lucru și în discuție de zeci de ani, dar această problemă se acutizează acum. Acestea fiind spuse, am reușit să vă prezint în mare cam ce va conține am, a, avizul meu. Menționez faptul că am auzit că s-ar putea să existe o comunicare sau o propunere din partea Comisiei în august. În acest context, poate că ar trebui să combinăm activitățile noastre pentru a genera același conținut. Trebuie, domnule președinte, așadar să discutăm la reuniunea coordonatorilor despre acest subiect, să vedem cum anume vom proceda. Aștept cu nerăbdare comentariile colegilor mei. Acestea fiind spuse, mă opresc aici. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Gerek are cuvântul acum. Mulțumesc domnule președinte. Sincer să fiu, nu sunt foarte optimist când vine vorba despre documentul comisiei. L-am uh, analizat, l-am luat la cunoștință, cu toate acestea îmi vine greu să înțeleg despre ce este vorba în el, ce dorește comisia. Discutăm despre resurse, dar este un termen foarte general. Cred că ar trebui să existe o definiție mult mai clară a resurselor. Avem resurse de apă, resurse agricole, resurse de pește și așa mai departe. Eu cred că această noțiune poate să cuprindă foarte multe lucruri. Când este vorba despre resursele minerale, trebuie să mărturisesc că Am parcurs uh, documentul domnului Butikofer și mi se pare că acest subiect este dublat. Am putea defini aceste resurse ca fiind vorba despre resurse din domeniul rural. De exemplu, avem uh, parcurile eoliene din Germania și mă minunează faptul că resursele acestea sunt utilizate, dar uh, nu într-o manieră suficient de eficientă. În opinia mea, ar fi important ca resursele agricole și resursele de apă să fie utilizate într-o manieră mult mai eficientă. Avem câteva probleme aici în ceea ce privește resursele de apă. Menționez aici cazul Poloniei, dar nu numai, pentru că acest lucru este valabil pentru întreaga Europa. Plec de la premisa că se va ajunge la situații dramatice. Pentru că vedem foarte clar că la ora actuală există o penurie de apă în Palestina. Există probleme și la granița dintre Irak și Siria. Și să nu uităm că s-ar fi ajuns la o situație extrem de gravă dacă, s-ar fi, dacă se va construi un lac de acumulare pe Nil. Se va ajunge la conflicte mari în Africa. Iată ce am dorit eu să menționez aici. Și al doilea lucru, se pune întrebarea măsură, cum anume măsurăm aceste resurse. Comisia nu a venit cu nicio propunere în acest sens. În directivă și în propunerea noastră se stipulează lucruri extrem de generale. Se protejează pe ei, se protejează pe colo. Se știe deja acest lucru, dar se pune întrebarea cum anume recurgem la această protecție și cum an ce anume prioritizăm. După părerea mea, aceste priorități sunt extrem de importante și tocmai ele lipsesc aici. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul uh, Vacievici panie przewodniczący. Zainteresowanie... Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, urmărit cu mare interes uh, documentul Comisiei și constat că este foarte important ca Parlamentul European să participe activ la elaborarea acestei propuneri. Trag un semnal de alarmă în ceea ce privește optimismul exacerbat. Este important cum utilizăm resursele, dar și ce facem ulterior cu deșeurile. Este important ca utilizarea resurselor să fie prietenoasă cu mediul înconjurător. De asemenea, este necesar să găsim reguli în ceea ce privește utilizarea și exploatarea mediului în diferitele state membre. Să nu uităm că prețurile crescânde ale materiilor prime vor face ca, în cele din urmă, părțile mai sărace ale societății să nu beneficieze de tocmai de acele materii prime, de acele resurse. Să trebuie analizate și costurile care sunt suportate la nivel european și la nivel uh, național uh, în ceea ce privește atingerea obiectivelor până în 2050, când vine vorba despre reducerea emisiilor de dioxid de carbon. În China și în Corea sunt utilizate mijloace publice pentru utilizarea resurselor la ora actuală. Trebuie să fim atenți la acest lucru. Trebuie să, ne, să existe un schimb de metodă și la nivel european și trebuie să fie implicate și mijloace publice. Discutând acum despre noile resurse, spre exemplu gazul de șist, aceasta este o resursă pe care trebuie utilizată și totodată ar trebui să ținem cont uh, și de noile tehnologii precum CCS. Există anumite resurse care sunt utilizate, sunt supraexploatate, pe când altele sunt uh, lăsate uitării. Această abordare uh, riscă să submineze creșterea economică a Uniunii Europene. Mereu există scenarii mai pesimiste și unele mai optimiste. Uh, de data aceasta ar trebui să ținem cont de toate aceste scenarii și să vedem uh, cum anume evoluează prețurile energetice și prețurile pentru alte materii prime. Spun aceste lucruri fiindcă doar astfel vom putea îndeplini planurile ambițioase ale Comisiei Europene. Sper ca toate lucrurile prezente în acest raport să facă ca în cele din urmă Uniunea Europeană să se îndrepte către o, o abordare durabilă a acestora. Mulțumesc. Urmează acum domnul Bütikofer. Domnule președinte, vă mulțumesc. În ce privește abordarea fundamentală în legătură cu această temă, poziția mea este foarte apropiată de cea expusă de doamna Eck. De aceea din partea mea doar câteva aspecte pe care eu le consider foarte importante de subliniat. Cred că este foarte important să regândim uh, uh, ideologia noastră economică. Trebuie să înțelegem că producția noastră trebuie să fie eficientă sub raportul utilizării resurselor, și că această eficiență a resurselor uh, devine din ce în ce mai importantă, chiar determinantă pentru ce vom produce în viitor. Multe din substanțele, materialele pentru, pe care azi le considerăm deșeuri uh, ar putea să devină în curând uh, resurse primare sau secundare. În Uniunea Europeană trebuie să ne asumăm o un rol de lider în ce privește această regândire, această schimbare de paradigmă, pentru că suntem regiunea pe glob cu cele mai mari importuri de resurse. Noi suntem extrem de dependenți de astfel de resurse importate din exterior, circa 3 tone pe cap de locuitor și de aceea ar trebui să și profităm de pe urma utilizărilor. Este important să putem dezvolta metode Uh, fiabile de măsurare a gradului de eficiență a utilizării resurselor. Cred că uh, fără o măsurare obiectivă, clară, nici uh, schimbarea pe care ne-o dorim nu poate fi realizată. Ca și doamna Eck, sunt de părere că nu trebuie duplicate eforturi, dacă nu este necesar, și de aceea m-aș bucura dacă în acest raport uh, ar fi evidențiate mai mult acele aspecte care nu sunt cuprinse în raportul meu. Deci împărtășesc această poziție a doamnei Ega. Este foarte important să spunem pe nume acelor instrumente care ne pot fi de folos și să ținem cont și de uh, impactul și importanța susținerii IMM-urilor. Nici dimensiunea socială nu trebuie neglijată. Uh, nu cred că putem avansa uh, prea mult dacă uh, lăsăm, uh, permitem să intre în conflict uh, aspectele sociale, ecologice și economice. Iar ultimul aspect important din punct de vedere personal pentru mine. Cred că eficientizarea resurselor și standardizarea ar trebui promovate mai mult decât până acum, inclusiv prin contribuțiile aduse la această temă de comisia noastră. Președintele, mulțumim. Dorește cineva din comisie să ia cuvântul? S-a mai scris cineva la cuvânt? Dann bleibt es beim nächsten. Bun. Reprezentantul Comisiei are cuvântul, vă rog. Mr. Dunian? Duncan Johnson. Domnul Duncan Johnson. Domnule Johnson, aveți cuvântul. From Secretariat General. Excuse me. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitație. Cred că acesta ar trebui să fie începutul unui proces. Inițiativa emblematică adoptată în ianuarie a acestui an stabilește cadrul, recunoaște care este problema, care sunt resursele care intră în, resursa, în eficiența resurselor, e vorba de mediul înconjurător, resurse naturale și încearcă să inițializeze un proces care să țină cont de cadrul politicilor pe termen lung. S-au declanșat mai multe inițiative, două au fost um, adoptate deja cu perspective pe termen lung și, două, și încă două vor mai fi adoptate până la sfârșitul anului. Este vorba despre foaia de parcurs climatică 2050 și Cartea Albă privind transportul, iar la toamnă vom avea o perspectivă pe termen lung privind uh, sistemul energetic al Uniunii Europene până în 2050, cât și o foaie de parcurs către o economie europeană eficientă la nivelul resurselor. Aceasta va fi publicată în luna august, așa cum s-a spus deja în această comisie. Acesta este punctul de plecare al procesului. Se stabilește cadrul și obiectivele, dar uh, amănuntele vor fi stabilite de inițiativele care vor urma. Aș vrea să mă refer aici la foaia de parcurs pentru eficiența resurselor, care va fi publicată la mijlocul sau sfârșitul lunii august a acestui an. Înțeleg um, foarte bine îngrijorările dumneavoastră. Mă refer um, la măsurarea eficienței energetice. Asta este una dintre îngrijorările exprimate, dar aceste chestiuni vor fi, uh, vor fi explicate în uh, inițiativele publicate mai târziu pe, curs, pe parcursul acestui an. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Doamna Eck intervine încă o dată la final, după care declarăm dezbaterea închisă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și colegilor pentru comentarii. Avem niște îngrijorări comune, dar în egală măsură suntem pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește acest text. Revin la ce am spus mai devreme, domnule președinte, este vorba despre faptul că coordonatorii ar trebui să se gândească la faptul că în câteva săptămâni uh, se va publica o foaie de parcurs privind uh, același subiect și pentru a nu se suprapune lucrurile noastre ar trebui să ne gândim care este calea de urmat acum și să discutăm acest lucru la reuniunea coordonatorilor de mai târziu. Uh, Bun, cel mai bine ar fi să avem o idee ce vom face, nu o mare dezbatere, ci să vedem care este, în primul rând, soluția. Trecem atunci la punctul următor, cu permisiunea dumneavoastră. Este vorba despre punctul 7 inițial, o agendă pentru noi, competențe și locuri de muncă. Doamna Țavela este raportoarea, prin urmare îi dăm cuvântul. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să-i mulțumesc doamnei Bastos pentru raportul său foarte bun, care acoperă în mare parte noile de pri- această comunicare privind noile competențe și locuri de muncă. Aș dori să vă spun câteva cuvinte în calitate de eurodeputat și raportor. Aici se oglindesc părerile mele cu privire la industrie care se regăsesc în raport. În primul rând, este important să ne concentrăm asupra învățării continue politicilor din acest domeniu pentru a ne asigura că piața muncii funcționează mai bine. Aici trebuie să punem accentul pe integrarea competențelor TIC și a alfabetizării digitale. În al doilea rând, Trebuie să sporim mobilitatea pe piața muncii la nivelul statelor membre. Propunem să se înființeze un serviciu paneuropean care să se ocupe de direcționarea mâinii de lucru uh, uh, calificate din țări uh, unde rata șomajului este foarte mică, înspre țări uh, cu rata șomajului mai ridicată pentru a susține plus valoarea europeană în acest fel. Astfel putem uh, preîntâmpina migrarea forței de muncă, mai ales în rândul tinerilor, către țări terțe. Mai apoi, trebuie să avem un mediu de afaceri prietenos, care să atragă investiții și astfel să se creeze mai multe locuri de muncă. În comunicare se face propunerea unei reduceri a costurilor muncii care va stimula creșterea economică. Dar sporirea fiscalității la nivel energetic și de emisii pentru a compensa uh, scăderea veniturilor, la nivel asigurărilor, va aduce o povară suplimentară asupra companiilor și, nivel, și la nivel inegal. Va crește costurile de producție și astfel se vor periclita locurile de muncă. În loc să se creeze noi locuri de muncă, efectul va fi exact invers. Sistemul de tranzacționare a emisiilor a Uniunii Europene are deja ca scop uh, reducerea emisiilor și este integrat politicilor de mediu din Uniunea Europeană. Iată de ce am spus că scăderea venirilor, veniturilor pentru, din asigurările sociale ar, trebui, ar putea să fie finanțată prin intermediul metodelor propuse de Comisia Europeană cu cel mai mic impact asupra competitivității industriei. Vă mulțumesc! Vă mulțumim din suflet! Dacă există, vă rog, uh, înscriere la cuvânt. Doamna Debatia, aveți cuvântul. <coughs> Gracias, señor presidente. domnule președinte, vă mulțumesc. Cred că acest raport este unul care privește înspre viitor și care poate fi de aceea relevant pentru viitorul nostru, pentru viitorul tinerilor noștri, care sunt până la urmă viitorul nostru, nu-i așa? Pentru că trebuie să îmbunătățim calificarea profesională a lucrătorilor noștri, deci instruirea vocațională, pregătirea în general trebuie să fie un, o premisă sine qua non pentru viitorul Europei. Trebuie astăzi să clădim fundația pentru bunăstarea social-economică a Europei în deceniile următoare. Dezvoltarea, inovarea în noi sectoare trebuie să fie uh, cele care să marcheze drumul în viitor al Europei. De aceea trebuie ca lucrătorii să fie uh, bine instruiți și recalificați, specializați în continuu. Acest lucru, practic, ne ajută și să ne atingem obiectivele pentru uh, anul 2020. În special, șomajul din rândul tineri, în rândul tinerilor trebuie redus și orice măsuri socioeconomice de integrare a pieței unice trebuie să țintească în primul rând această categorie. Parlamentul European și uh, grupul parlamentar al socialiștilor și democraților în special, dorește să creeze o nouă agenda a calificărilor profesionale care să fie și remunerate apoi corespunzător. Sigur că într-o regiune în care uh, cheltuielile bugetare sunt limitate, tot mai mult trebuie să ne uh, aplecăm mai mult asupra investirii în inovare, în pregătire, Trebuie să rămânem inovatori pentru a putea rămâne competitivi, pentru a ne păstra eh, capacitatea de a crea noi locuri de muncă pentru miile și miile de tineri care nu au locuri de muncă. Mulțumesc. Doamna Eck. Uh, I, I uh, like to thank the rapporteur. Mulțumesc, vreau să mulțumesc raportarei pentru text. Cred că în major, marea sa majoritate textul e unul bun. Dar sunt extrem de ezitantă uh, în ce privește punctul 3, în care Comisia este chemată să reflecteze la uh, crearea unei agenții europene pentru ocuparea posturilor rămase vacante. Eu nu cred că așa ceva este, ține de competența Uniunii Europene. Ar trebui, în schimb, să înlesnim agențiilor private sau publice să solicite din partea statelor membre și autorităților lor o mai bună informare în legătură cu posibilele locuri de muncă care sunt oferite nu numai în plan intern, ci și în plan extern. Din păcate, din păcate, agențiile eh, eh, de obicei oferă locuri de muncă în plan local, nici măcar în plan regional sau național. Deci, mie mi-ar plăcea foarte mult ca statele membre să fie invitate, nu Comisia, să uh, se ocupe de popularizarea acestor uh, locuri de muncă vacante. Și nu trebuie pentru asta să instituim un nou serviciu european. În aceeași ordine de idei, la punctul 5, consider în ce privește reducerea cheltuielilor uh, cu locurile de muncă altele decât reducerile salariale, cred că și aici, uh, de fapt, uh, competențele sunt la nivelul statelor membre. Sunt de acord cu subiectul E, competențe, cu nevoia de a susține IMM-urile, însă aș dori să se abordeze într-un punct separat, inovarea și industrializarea inovării, pentru că aici suntem uh, slabi. Există foarte multe uh, produse pe care le importăm, pe care, le, care sunt produse în China, în Statele Unite, în Corea de Sud, în Brazilia, care ar fi putut fi uh, realizate și în Europa. Și aș vrea un punct separat care să se ocupe de această problemă. Mulțumesc! Brezina. Domnul Brezina. Děkuji, pane předsedající. Eh, rovněž eh, jsem spokojen s tím. Domnule președinte, vă mulțumesc. Și eu sunt eh, mulțumit de faptul că această temă, iată, este abordată în prezent de instituțiile europene. Însă sunt mai puțin mulțumit de cele spuse de doamna Eck, anume că la nivel european, ar trebui create noi agenții. De aceea, mă alătur acelei afirmații conform cărea uh, așa ceva ține de competențele statelor membre. Pe de altă parte, însă, aș îndrizni să subliniez că fiecare dintre noi trebuie să-și asume o parte anume în ce privește ocuparea forței de muncă. Azi cunoaștem profilul multor șomeri, profilul profesional al multor șomeri. Eh, mulți șomeri, eh, conform profilului lor, ar putea fi angajați doar în sectorul eh, de stat sau doar în anumite sectoare specializate, în timp ce în timp ce ar, fi, ar putea, de fapt, fi angajat și în altă parte. Deci noi suntem corresponsabili și răspunzători de eh, accesul la locurile de muncă, de instruirea inclusiv vocațională corespunzătoare a tinerilor, pentru ca aceștia să aibă locuri de muncă care se cer pe piață. Mulțumesc. Domnul Odi. Mulțumesc, Mulțumesc. Este vorba de, de o mai bună implicare a dialogului social la nivel european, iar în acest sens uh, fiecare stat membru are organizații de dialog social uh, între salariați și patronat, uh, între lucrători și patronat, dar a venit momentul ca Comisia Europeană, sub presiunea Parlamentului European, la imboldul Parlamentului European, să dea un mesaj social la nivel european privind uh, toate subiectele, ceea ce este formarea. Cine știe mai bine decât cei care lucrează în domeniul chimic, de pildă, ce este uh, binevenit și potrivit pentru domeniul chimiei și așa mai departe, pentru sectorul bancar și așa mai departe. Și mai, așa mai departe. Avem asigurări care ne permit la nivel european să avem un dialog social și ceea ce numim noi convenții colective la mine în țară, care Uh, sunt bazele unui drept social al muncii și care, după mine, ne-ar permite să negociem mai bine această flexisecuritate și mă bucur foarte mult că Comisia Europeană lucrează la asta. Deci cred că pot, putem să, să facem un capitol foarte important în ceea ce privește sprijinul partenerilor sociali la nivel european, care există, dar uh, care nu este suficient folosit și care ar trebui să fie promovat oricum. Vă mulțumesc. Urmează acum domnul Bütikofer. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să îi mulțumesc raportoare pentru proiectul de raport prezentat. Aș dori să vin cu câteva observații, de exemplu la aliniatul 2, în opinia mea ar fi indicat ca pe lângă Uh, subiectul TIC, să subliniem și necesitatea de a uh, include competențele ecologice uh, și de a le promova. La alineatul 3, trebuie să spun că mă aliniez mă aliniez uh, exprimărilor critice ale antevorbitorilor mei. Nu cred că un serviciu pan-european reprezintă un uh, scop în sine aici. La aliniatul 4, acesta este un aliniat important pentru mine, unde se stipulează um, domeniile cercetare, dezvoltare și așa mai departe și investiții, cred că ar trebui să uh, subliniem încă o dată competențele, mai ales prin prisma rolului care revine aici IMM-urilor în anii ce vor urma, fiindcă IMM-urile pot promova inovarea. Consider așadar că nu trebuie să acceptăm situația ca toată lumea să discute despre demontarea birocrației, pentru că tocmai acolo unde Uniunea Europeană uh, poate să facă ceva și anume promovarea cercetării, inovării și a IMM-urilor, să nu se întâmple suficiente lucruri. Deci nu trebuie să pierdem din vedere acest lucru. La ultimul punct, 5, aș adăuga următoarele. Nu trebuie să menționăm doar competitivitatea industrială ca unitate de măsură, ci și protecția socială a lucrătorilor și lucrătoarelor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Jup. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru acest proiect de aviz uh, prezentat uh, aici și sunt foarte mulțumit uh, de acest uh, text, de faptul că se vorbește despre IMM-uri și despre competențele TIC. Este important să vorbim despre IMM-uri și trebuie să punem accent pe posibilitățile acestui sector în ceea ce privește formarea lucrătorilor. și în așa numitele profesii de bază care pot necesita mai puține cunoștințe, dar care sunt foarte importante la nivelul creșterii economice, iar uh, IMM-urile sunt cele care pot să formeze mai bine lucrătorii. IMM-urile care există în număr atât de mare la nivel european. Aș dori să uh, subliniez faptul că în această comunicare se vorbește despre uh, companii, ceea ce este foarte important, iar uh, la începutul mandatului s-a vorbit foarte mult de Institutul European de Tehnologie și vreau să vă spun că Europa pregătește, formează lucrători, iar SUA formează întreprinderi. Ar trebui să ne gândim și noi puțin, să urmăm poate exemplul americanilor, fiindcă se creează foarte multe micro-întreprinderi, lucrători independenți apar pe piață și uh, acest lucru ar putea să funcționeze și pe piața noastră. În ceea ce privește formarea tehnologică, este important să transmitem mesajul următor. Nu trebuie să ne limităm la competențe tehnice și profesionale, ci că, în egală măsură, trebuie să ne gândim la un concept de formare nelimitat, mai deschis, iar aici americanii pariază mai mult pe creativitate, în domeniul muncii, mai ales în sectoarele în care aceste competențe sunt mai importante. În ceea ce privește relația dintre formare și piața muncii, dacă Europa are nevoie de mai mulți lucrători cu competențe tehnologice, într-adevăr, nu e o noutate, țări ca Polonia, în acolo formarea netehnică, umanistă, să zicem, era mult mai populară, fiindcă era mult mai simplă. Foarte multe inițiative, universități care, uh, care se aplicau asupra acestei formări umaniste. Costurile de formare erau și ele mai scăzute, existau mai puține cerințe, exigențe decât în cazul unei formări tehnice și uh, în Polonia, de pildă, se fac acum multe studii pentru a acoperi aceste goluri existente în domeniul formării tehnice. Iar în momentul în care spunem că e nevoie de dialog social, în comunicarea Comisiei, așa cum s-a spus și astăzi, să luăm de exemplu ce se întâmplă în țara mea cu sindicatele. Ei spun că problema nu este așa numitul uh, diagnostic din uh, comunicările comisiei și uh, după ce am pus diagnosticul să vedem ce facem apoi. Problema este ce să facem, cum să acționăm după ce s-a pus diagnosticul. Cum putem să dăm continuitate dialogului social cu reprezentanții lucrătorilor și, bineînțeles, ai reprezentanții patronatului. Uh, pentru a se obține efectul dorit. Ne gândim acum la toate elementele subiectului pe care îl discutăm. Este aici cineva din partea comisiei care să intervină pe această temă? Este, se pare. Vă rog. Yeah, thank you very much, Mr. Uh, Chair. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumim și pentru acest aviz care susține inițiativa noastră emblematică. După cum știți, uh, inițiativa emblematică uh, vine să susțină realizarea obiectivului de 75% ocuparea forței de muncă. Uh, azi, peste 23 de milioane de cetățeni sunt fără loc de muncă flexisecuritatea, dezvoltarea capacităților profesionale, uh, îmbunătățirea condițiilor de lucru și, nu în ultimul rând, crearea de locuri de muncă, fac parte din acest uh, demers uh, în care se subscrie și uh, inițiativa emblematică. 23 de milioane de persoane sunt fără lucru și uh, în același timp există sectoare de lucru în care angajatorii au dificultăți în a căuta uh, persoane uh, calificate corespunzător. Deci această potrivire a uh, capacităților cu nevoile este și a un obiectiv major și este un element crucial al creșterii ocupării forței de muncă până la urmă. Aș vrea să vă informez că implementarea Uh, aceste inițiative emblematice uh, este uh, conformă cu, se realizează în conformitate cu calendarul propus. Deci primul forum tripartit pe această temă a fost organizat în martie anul acesta cu implicarea partenerilor sociali din statele membre acest forum a discutat uh, problema politicilor de flexisecuritate și de ocuparea forței de muncă în statele membre. O următoare conferință cu părțile interesate va, pe tema flexisecurității va fi organizată pe 14 noiembrie cu participarea inclusiv a delegaților Parlamentului European. Deci ar fi, uh, raportul dumneavoastră ar fi o contribuție extrem de actuală și oportună la lucrările acestei conferințe. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu și dau în încheiere cuvântul doamnei Țavela. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, m-aș bucura dacă ar exista recomandări și propuneri concrete din partea colegilor care au comentat propunerea mea de aviz. Am observat, domnule președinte, că majoritatea dintre uh, intervenienți s-au concentrat, uh, s-au concentrat pe uh, numărul 3 din avizul meu, Serviciul Pan-European pentru Ocuparea Forței de Muncă. Există, după cum bine știm, libertatea circulației forței de muncă în Uniunea Europeană, însă există în calea acestei libertăți încă unele obstacole administrative. Digi Employment încearcă să faciliteze mobilitatea. În același timp, însă, notăm că multe state membre țin în continuare la a, angajamentele lor bilaterale de schimb de forțe de muncă. Germania, de exemplu, a semnat un acord bilateral pe această temă cu Polonia, dar și cu Austria și cu alte țări. Și de aceea ce vreau să propun noastră este că dacă vrem o piață unică atunci vom avea o piață europeană a ocupării forței de muncă, o piață unică, unită. Însă, dacă nu există o instituție centrală europeană care gestionează acest fenomen, at, bine, poate fi și o agenție privată, dar dacă nu se face coordonarea la nivel european sau cu girul unei instituții europene, atunci uh, nu văd cum se poate realiza acest lucru. Mulțumesc uh, domnului Butikofer pentru comentariile sale în legătură cu protecția socială a lucrătorilor. Uh, cred că acum o lună comisarul Andor a folosit verbul a încuraja. Deci a încurajat într-o declarație de-a sa mobilitatea, uh, creșterea mobilității forței de muncă în uh, uh, relație transfrontalieră. Și tocmai de aceea am inclus uh, în același context uh, punctul 3 în proiectul meu de aviz, ca să vă dau așa o justificare. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Cu aceasta cred că am epuizat acest punct de pe ordinea noastră de zi și A. Mai are cuvântul domnul Odi, vă rog. Pardonnez-moi de reprendre la parole, monsieur le président, mais dans l'intervention... Mulțumesc. Uh, um, reprezentantul Comisiei, poate e o problemă de traducere, dar uh, pe 14 noiembrie are loc conferința? Fiindcă Parlamentul European uh, participă, e foarte bine, dar la acea dată suntem la Strasburg. Plenara de la, poate, n-am înțeles, poate n-am înțeles eu bine data. Deci întrebăm Comisia, data de 14 noiembrie este cea corectă? Yes, indeed, indeed, that, that is the... Da, într-adevăr. Aceasta este data la care vom organiza conferința. Este o conferință ce se desfășoară doar într-o singură zi. Da, și eu am avut uh, problema că la Bruxelles se fac uh, Uh, programează reuniuni cu participarea Parlamentului când noi, de fapt, suntem la Strasbourg. Domnule Odi. Eu, uh, aș dori ca Comisia, la momentul în care vrea să, să alăture și Parlamentul European un eveniment, să fie puțin atentă la date. Domnule președinte, Comisia n-ar putea să dea glas acestei preocupări, și anume să uh, regândească termenul de organizare a acestei conferințe pentru a facilita uh, participarea Parlamentului. Da, sigur. Uh, întrebarea este dacă Parlamentul dorește acest lucru. Cociu. Da, bine. Dacă așa spuneți și dumneavoastră, atunci ne vom adresa într-o scrisoare politicoasă comisiei. Mie îmi place să scriu scrisori. Vreți să o mai citiți și dumneavoastră înainte de a o transmite? A, bun, deci acum în mod excepțional nu mă controlați. Bine, atunci, um, atunci voi face această adresă către comisie. Ok. Damit machen wir das. gibt einen Brief, aber Sie können diesen Bun. O să vă facem și o scrisoare uh, uh, oficială, dar puteți dumneavoastră până atunci să transmiteți rugămintea noastră și uh, verbal. Termenul pentru depunerea amendamentelor 21 iunie. Următoarea temă a noastră vizează materiile prime. Domnul Butikofer este competent și de aceea domnul Butikofer va fi și primul care va vorbi în mod oficial pe această temă. Vă rog. Clar. Mulțumesc, domnule președinte. A fost clar că domn, încercarea domnului Langen de a-mi distrage atenția nu va avea succes. Dar um, vă mulțumesc totuși pentru grija pe care mi-o purtați, spune raportorul. Am avut o reuniune o reuniune a raportorilor din uh, umbră și în cadrul acesteia am primit 30 de propuneri. Este vorba despre uh, propuneri pentru amendamente de compromis. În ceea ce mă privește, pot să spun că această reuniune a avut, un succes, a avut succes. nu s-a creat impresia că ar exista dificultăți de nedepășit. A fost așadar uh, o reuniune constructivă, atitudinea a fost constructivă. Nu am uh, reușit să parcurgem toate proiectele amendamentelor de compromis, asta deoarece nu au fost cu toatele prelucrate. Acum va exista din acest motiv o a doua reuniune a coordonatorilor și a, a raportorilor din umbră. Voi încerca în cadrul acesteia să țin cont de celelalte uh, propuneri ce vor fi aduse. Asta pentru că am nădejdea că la final vom uh, reuși să avem o bază care să fie acceptată de marea majoritate. Au fost uh, implicate în această discuție următoarele grupuri politice, Verzi, ECR, uh, SCD, ALDE, PPE. Din punct de vedere procedural, avem o dificultate în ceea ce privește termenele. Comisia AFET a decis deja, asupra, a votat deja amendamentele și acest lucru este puțin dificil pentru elaborarea amendamentelor de compromis. Acest lucru nu este valabil și pentru Envy și pentru uh, Comisia pentru Comerț, fiindcă acolo nu s-a ajuns atât de departe. În acest context și în aceste condiții, eu nu pot să garantez că va fi preluat în amendamente de compromis tot ceea ce se discută la Comisia parlamentară. Este lucru valabil și pentru DV. DV a depus anumite propuneri. La final, poate că vom fi pur și simplu obligați să votăm separat aceste amendamente, însă în rest nu mi se pare că acest lucru să fie o dificultate extraordinară cu celelalte nu este vorba despre a avea o atitudine nedreaptă față de celelalte comisii. Ideea este ca toate să fie implicate în procesul decizional. Nu doresc să parcurg astăzi toate amendamentele de compromis. Cred că deocamdată este suficient ceea ce am spus. Cine este interesat de acest subiect, cine dorește să facă comentarii, Uh, îl rog să o facă acum, dacă este cazul. Danke sehr. Mulțumesc, spune președintele. S-au anunțat câțiva vorbitori la cuvânt. Începem cu raportorii din umbră. Mai întâi, doamna Ulfskog. Tack, herr ordförande. Eh, precis... Mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus deja raportorul, am cooperat foarte, foarte bine unii cu alții în ceea ce privește strategia pentru uh, materiile prime din Europa. Am avut, după cum s-a spus, prima reuniune a raportorilor din umbră. A fost uh, surprinzător faptul că a existat un consens larg între grupurile politice. Uh, acest consens a vizat mare parte din amendamentele de compromis acest raport acoperă o serie de chestiuni foarte importante. În ceea ce privește strategia pentru materiile prime, vedem că aceasta este una extrem de cuprinzătoare. Este vorba despre tot aici, despre aprovizionarea energie, industriei energetice cu materie prime necesare, despre chestiunea reciclării, despre urban mining și multe, multe alte lucruri care sunt legate de climă, de mediul înconjurător și așa mai departe. Așadar, uh, strategia materiilor prime trebuie să fie cuplată în cele din urmă și de o politică economică, o politică comercială, ceea ce înseamnă că ar trebui să ținem cont și de relațiile cu lumea exterioară. Și punctele care au fost uh, menționate astăzi, spre exemplu eficiența utilizării resurselor, sunt subiecte care vizează acest raport, într-un fel sau altul. Referitor la atitudinea grupului nostru politic, considerăm că strategia Comisiei Europene este destul de limitată. Practic am avut un mini text, un text extrem de compact în centrul căruia au fost plasate metale rare. Acest lucru nu este suficient pentru noi. Vrem să avem o paletă mult mai largă de idei cuprinse aici, mai ales pentru că vizăm o strategie pentru materiile prime pentru Europa. În amendamentele noastre de compromis uh, vizăm tocmai uh, această lărgire a spectrului vizat. Noi suntem de părere că există câteva întrebări care trebuie adresate într-o manieră ofensivă, de exemplu, în ceea ce privește durabilitatea și în ceea ce privește capacitatea de a genera locuri de muncă și bunăstare. Trebuie ca la urma urmei să garantăm propria aprovizionare cu materii prime. Avem o industrie a materiilor prime în cadrul Uniunii Europene, în interiorul acestea, care trebuie avută și ea în vedere. Se pune problema cum anume putem reglementa transportul, cum uh, reglementăm inovarea, lucruri pentru care avem nevoie de noi tehnici. De exemplu, despre, avem nevoie de reciclare, avem uh, nevoie de o uh, garantare că lucrătorii care activează în acest domeniu nu vor suferi daune pe termen lung. Este bine că din acest raport rezultă toate aceste lucruri. Poate că grupul meu politic ar mai avea un singur lucru de menționat. Este vorba despre politica de dezvoltare. Este important ca în acest text să fie menționat comerțul și există un amendament care merge tocmai în această direcție, chit că alte grupuri politice sunt de altă părere. Noi sperăm să ajungem totuși la un consens. Sperăm ca raportorul să reușească să obțină sprijinul necesar pentru propunerea finală. Mulțumesc. Doamna Pilar del Castillo are cuvântul. Intervenție fără microfon. Eh, quiero de nuevo agradecer a nuestro colega Butikov. Vă mulțumesc. Mulțumesc încă o dată domnului Butikov pentru activitatea sa. Domnia sa încearcă să includă o serie de politici și rezultatul este un text coerent în ceea ce privește materiile prime. Aș dori să discut unul dintre amendamentele de compromis. o anumită, în, la un moment dat în text se vorbește despre metale la, finele, la finalul amendamentului de compromis și am unele nelămuriri aici. La începutul amendamentului se numără mai multe materii prime care se regăsesc și în raportul comisiei. Dar, sinceră să fiu, cred că dacă facem o referire clară la unul dintre aceste, la, unul, la un tip de materii prime strategice, cum ar fi metalele, apoi ar trebui să ținem cont de rolul important pe care îl joacă și alte materii prime. În funcție de țara care, despre care este vorba, accentul strategic se pune diferit. Pe unele țări le interesează o, o anume materie primă, pe altele altă materie primă. Pentru unele țări lemnul este o materie primă foarte importantă, foarte tranzacționată. Deci, faptul că se accentuează numai o materie primă, de pildă metalul, la amendamentul 4, Cred că aici avem o problemă, fiindcă facem discriminare împotriva altor materii prime și și sunt defavorizate unele state membre care poate nu au un interes deosebit uh, față de metale, dar care sunt interesate de lemn, uh, de pildă sau de alte materii prime. Iată ce voiam să vă spun, vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președinte. Domnul Șimanski are cuvântul. Dziękuję bardzo. Faktycznie myślę, że mamy bardzo dużą szansę na... Vă mulțumesc. Sunt de părere că, iată, foarte bine am ajuns la un consens în ceea ce privește amendamentele de compromis acest compromis, aceste compromisuri la care am ajuns sunt bune, fiindcă există un echilibru între politica comercială, politicile de reciclare, de utilizare eficientă și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, folosirea resurselor proprii. În ceea ce privește materiile prime critice la nivel european. Există un aspect legislativ și anume convingerea că trebuie să ne concentrăm pe o mai bună punere în aplicare a cadrul, cadrului legislativ pe care îl avem deja. și să nu creăm legislație nouă care ar putea să aibă efecte secundare. Iar în momentul în care vorbim despre standarde, Trebuie să vă spun că, într-adevăr, că este foarte important să se uh, facă studii de impact uh, aprofundat în ceea ce privește toate, toată situația industrială din Europa. Mă bucur că se vorbește despre rolul politicii externe a Uniunii Europene și despre dip, această diplomație a materiilor prime, acest subiect uh, este unul important pentru, a, pentru ca obiectivul să fie încoronat de succes, iar în comunicarea Comisiei se vorbește despre asigurarea aprovizionării cu materii prime în Europa. Vă mulțumesc. Colegul Savela. Thank you, Mr. President. I would like to thank Mr. Butikofer. Savela, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnului Butikofer. Cererea sporită de materii prime în lumea întreagă înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să aibă politici concrete pentru a ne asigura că acestea nu vor periclita industria europeană. Deci mă bucur că, în primul rând, se pune accentul pe importanța cercetării și inovării în ceea ce privește uh, crearea de tehnologii pentru metode de producție durabilă, uh, ceea ce ne ajută foarte mult. În al doilea rând, salut această diplomație a materiilor prime, fiindcă așa vom putea garanta aprovizionarea cu resursele care avem nevoie și cooperarea, mai ales cu țările bogate în resurse, cum ar fi China, de pildă. Dar mă întreb un lucru și Uh, aș dori ca domnul Buticofer să um, ne dea un răspuns. De ce nu s-a inclus în amendamentul de compromis, în aceste amendamente de compromis, importanța regulamentelor de control în ceea ce privește relațiile noastre comerciale cu, parten- cu acești parteneri. Încercăm uh, să fim mai îngăduitori cu aceste țări, dat fiindcă suntem la începutul relațiilor uh, noastre cu aceste țări producătoare de materii prime. În, și în ultimul rând, nu în ultimul rând, Uniunea Europeană joacă un rol foarte important în ceea ce privește uh, asistența oferită acestor țări pentru a-și transforma resursele prime într-o creștere economică de durată printr-un proces în care ambele părți aibă de câștigat. Acest lucru este foarte important. Sunt de acord cu propunerea, sunt de acord cu propunerea ca Comisia să garanteze uh, companiilor care uh, desfășoară activități de minerit în țări terțe, trebuie să contribuie la dezvoltarea acestor țări, respectând standarde de mediu și de muncă, precum și standarde sociale. Mă bucur foarte mult uh, ca m-ar bucura foarte mult ca aceste sugestii să fie incluse în raport și încă o dată felicitări domnului Butikofer. Doamna Hall, vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului pentru faptul că a spus că va ține cont și de alte comisii. DEVE, de pildă, unde uh, mă ocup uh, și de acest raport eu însă. Este foarte important uh, să existe coerență la nivelul politicilor în ceea ce privește materiile prime și salut amendamentele înaintate care solicită Parlamentului European să dea dovadă de coerență la nivelul politicilor. Salut mai ales acele amendamente care subliniază importanța coerenței politicilor pentru dezvoltare și care subliniază faptul că importanța oferirii unui tratament preferențial țărilor mai puțin dezvoltate eh, și faptul că se recunoaște potențial pe care îl au materiile prime către dezvoltarea economică a acestor țări, mai ales dacă există posibilitatea de a trece la prelucrare și, mm, asta, și a depăși simplul export al acestor, uh, acestor uh, materii prime și, cred că, și sper că se va ține cont de acest lucru în, în contextul coerenței Mă bucur că s-a făcut accent, prin mai multe amendamente, pe importanța refolosirii și recuperării, precum și reciclării materiilor prime. și că se vorbește despre acțiunile aproape criminale de uh, eliminarea materiilor prime care ajung în depozite de deșeuri. Uh, Transparența este foarte importantă pentru a ne asigura că companiile extractive își publică, își fac publice veniturile, profiturile pe care le fac în fiecare țară, astfel încât extracția și vânzarea de materii prime să nu se desfășoare într-un mod care să dea apă la moară regim, re, regimurilor corupte. Cred că trebuie să avem reguli asemănătoare la nivelul Uniunii Europene asemănătoare uh, propunerii legislative Dodd-Franks din SUA. Conchid uh, salutând abordarea raportorului în acest sens și sper că vom ajunge la niște amendamente de compromis bune. Vă mulțumesc. Doamna Marques. Ehm, Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, nu avem uh, foarte mult timp la dispoziție pentru a include sugestiile altor comisii. Iată de ce uh, profit de acest prilej ca uh, eu, coraportor la ENVI și membru al I3, să fac câteva comentarii. Domnul Butikofer a redactat un raport foarte bun, fapt pentru care îl felicit. Și doresc să spun că sunt, uh, sunt uh, de acord uh, cu ce s-a spus privind, privind abordarea largă. În ceea ce privește materiile prime, trebuie să avem o abordare largă, vastă și să nu ne concentrăm doar asupra materialelor industriale, materiilor industriale. S-au înaintat multe amendamente în acest sens și um, eu uh, nu vă sfătuiesc să mergem pe această cale, fiindcă materiile prime industriale de acum nu sunt neapărat cele pe care le vom avea pe viitor și dacă uh, Uh, excludem materiile prime pe care le vom folosi, poate pe viitor, ne limităm sfera de aplicare a acestui document uh, și asta în ceea același lucru în ceea ce privește combustibilii. Uh, acum se trece la materii biotice, de pildă se trece de la metal către lemn, este foarte important, deci, ca sfera să fie cât mai largă, cât mai amplă și să, și să nu ne limităm la ce este la mod acum în industrie, ce se folosește acum în industrie. Vă atrag atenția în egală măsură și asupra uh, accentului care trebuie să se pună nu numai asupra asupra pilonului 1 a materiilor prime, deci materiile prime, dar și asupra pilonilor 2 și 3. Ce putem să facem noi înșine? Nu trebuie să privim prea departe, ci să vedem ce facem noi în ograda noastră, ce putem găsi în Europa și cam ce am făcut, abordarea noastră pentru energie poate, poate, fi abordat, poate fi luată și aici. Cum putem să folosim eficient aceste materii prime? Cum putem să ne asigurăm că materiile prime sunt folosite la maxima lor plus valoare, fiindcă adesea nu le folosim la maxima, la maxima lor capacitate, nu le folosim cum trebuie. La fel și pentru deșeuri, am stabilit o ierarhie a deșeurilor. Acum ar trebui să avem o, o ierarhie a materiilor prime. Nu înseamnă acest lucru că trebuie să se întâmple a, a, să stabilim această ierarhie în raport, dar uh, vreau să vă spun că trebuie să găsim uh, valoarea adăugată plus valoarea materiilor prime, iar în această strategie ar trebui să ne aplicăm și asupra acestui aspect. Mai apoi, în ceea ce privește acest val de strategii și comunicări care ne inundă la ora actuală, uh, vârfuri de lanț, foi de parcurs, uh, principii emblematice, dar asta înseamnă că nu avem o abordare clară în ceea ce privește eficiența energetică. Iată de ce aș dori să vă întreb dacă nu ar fi mai bine venit ca în acest raport să există unele obiective, unele ținte foarte clare de pildă în ceea ce privește eficiența, să avem niște obiective clare sau să avem un, uh, o sistematizare similară cele pentru lemn. Dacă a fost uh, dacă a fost exploatat cum trebuie și așa mai departe. Întrebarea mea pentru domnul raportor, uh, ați putea deci să acordați mai multă, mai multă atenție acestor aspecte? Dziękuję bardzo. Domnul Gierek. <clears throat> Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, dacă punem totul într-un context uh, istoric, în uh, antichitatea timpurie, când uh, au apărut primele popoare mari, s-a pus și atunci problema materiilor prime. Atunci s-a construit cu lemn și piatră. Iar în momentul în care uh, s-au diversificat uh, sursele energetice, a apărut și bronzul și după aceea și oțelul și alte materii primere, primare. Practic, putem deduce că fiecare materie primă are o valoare energetică. Deci dacă o materie primă uh, o găsim la suprafață, pe sol, pe jos, o putem folosi fără nicio problemă. Uh, atunci când materiile prime sunt, se află sub uh, pământ, nu au uh, niciun fel de valoare decât în momentul în care dezvoltăm tehnici de minerit corespunzătoare. Deci, ce vreau să spun cu asta? Trebuie clasificate materiile primi, prime după disponibilitatea lor în Europa, iar criteriul comun de apreciere și de clasificare ar trebui să fie valoarea energetică a acestor materii prime. Uh, sunt de acord cu doamna Merkis că atunci când vorbim de necesarul de uh, materii prime, uh, trebuie ca industria de resort să definească uh, sau industria, economia să definească care sunt materiile prime prioritare. Așadar, utilizarea inovatoare a materialelor este foarte importantă. Nu doar materiile prime sunt importante, ci și gestionarea acestor materiale și materii prime este foarte importantă. Un alt aspect care e foarte important și nu a fost încă evidențiat este modul în care sunt consumate materiile prime. Trebuie să avem și un model al consumului de materii prime modelul de până acum uh, nu ne satisface. Noi considerăm că s-a făcut risipă de multe materiale și materii prime. Și cred că trebuie să dezvoltăm politici care pun uh, în evidență materiile prime și din punct de vedere al consumului, al consumatorului. Și, uh, în fine, vreau să revin asupra uh, aluziilor pe care le-a făcut uh, domnul Butikofer la coordonarea, gestionarea prin adaptarea regimurilor fiscale acestor materii prime. Și ecologiștii vorbesc tot mai des de această chestiune ar fi bine dacă, de exemplu, uh, impozitul pe uh, salariu ar fi înlocuit cu un impozit pe energia consumată. Poate că așa uh, și materiile prime ar fi mai, utilizate mai eficace. Dar sigur că asta e doar o sugestie care poate e demnă, poate nu e demnă de analizat. Mulțumesc. Doamna Calasis. Mulțumesc, Calas, pardon. Mulțumesc, uh, mulțumesc domnule Buticofer pentru activitatea noastră excelentă. Mare parte a amendamentelor uh, înaintate cu privire la pământurile rare, metalele rare, și nu numai, reprezintă o ocazie bună de a aduce în discuție aceste subiecte importante. Trebuie să ne dăm seama cum stau lucrurile în Europa în ceea ce privește uh, siguranța aprovizionării cu metale rare în relația cu China, fiindcă guvernul chinez a anunțat că în a doua jumătate a anului 2012 cotele de export vor include uh, și aceste metale rare. Trebuie să știm uh, care ar putea fi efectele negative, cum va fi afectată industria, ce sectoare vor avea mai mult de suferit, mai ales în ceea ce privește sectorul în alte tehnologii. Este foarte important, în egală măsură, să înțelegem uh, că e nevoie de o exploatare uh, durabilă a metalelor rare în, afară de, în afara Chinei, în alte țări. Aici este vorba de necesitatea unei plus valori pentru a vedea dacă putem extrage minerale la nivel intern, fiindcă nu putem uh, veșnic să fim dependenți la nivel extern, iar aici cercetarea joacă un rol foarte important. Trebuie să există cunoștință la nivel european și să eh, exploatăm eh, capitalul uman pe care îl avem la dispoziție. Iar Comisia Europeană, după părerea mea, va trebui să publice curând un text cu privire la materiile prime, este vorba de strategia până în 2050, iar acolo se va vorbi despre șanse și amenințări, se va vorbi și despre rolul materiilor prime mai critice este vorba despre rolul pe care l-ar putea juca unele fundații în acest sens, dar și investitorii. Comisia va trebui să analizeze și posibilitatea de a crea un organism uh, de formare a stocurilor de materii prime de primă importanță, garantând astfel accesul uh, la aceste materii prime într-un mod prietenos cu mediul înconjurător, respectând standarde de sănătate. Iată doar câteva dintre aspectele importante, dar vreau să vă mai spun un lucru. Nu putem vorbi despre tehnologii verzi în momentul în care materiile prime, de multe ori, sunt folosite uh, de pildă pentru construcția automobilelor, nerespectând standardele de mediu, cum se întâmplă în China. Trebuie să ținem cont de acest aspect și nu putem uita faptul că e nevoie de investiții în capitalul uman. Chiar dacă am avea la dispoziție toate metalele rare de pe planetă, în continuare ar exista uh, nevoia. Iar uh, oare în Europa am făcut cal- calculul acestei nevoi și relația uh, dintre nevoie și capitalul uman? Mulțumesc, domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri, Comisia Europeană a organizat o conferință importantă cu privire la, metal, la materiile prime, mă scuzați. Mă întreb dacă Parlamentul European a fost invitat. Au fost prezenți acolo comisar, șef de stat, președintele Comisiei Europene, uh, oaspeți eminenți, președintele G20, care este european, cu toți au vorbit despre materiile prime. Și în afară de această întrebare pe care am adresat-o comisiei, aș dori să-l întreb pe domnul raportor dacă această conferință ar putea să schimbe cumva uh, anumite elemente din raportul său și să-l întreb ce părere are domnia sa cu privire la spusele președintelui G20 uh, și anume faptul că există o legătură între financiarizarea mate- pieței, piețelor materiilor prime și uh, materiile prime, de pildă în ceea ce privește grâul, volumul total de grâu este uh, vândut de 50 de ori fără să fie un transfer de uh, proprietate fizică, doar la nivel speculativ uh, și aici este vorba de un actor care a cumpărat 7% din, protecția, din, din producția uh, mondială de cacao, care reprezintă o parte importantă a stocului uh, general de cacao. Iată această vola, volatilitate care afectează producătorii agricoli, care sunt uh, lucrători, nu speculanți, uh, Iată, poate a venit momentul să ne gândim la un regulament, la un mod de reglementare a piețelor a materiilor prime. Aveți cumva vreo idee, domnule raportor, și oare Parlamentul European nu ar trebui să organizeze o dezbatere politică, fie că suntem pentru sau împotrivă, în ceea ce privește legătura între acest fenomen de financiarizare a uh, piețelor uh, derivate ale materiilor prime și uh, materiile prime însăși. Vă mulțumesc. Colegin Ticau. Doamna Țicău. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit pe colegul Buticofer. Este un raport excelent. Vreau să subliniez faptul că um, de disponibilitatea materiilor prime Uh, și de disponibilitatea forței de muncă uh, va depinde pe viitor dezvoltarea industrială. Mai bine zis, uh, producția industrială a Uniunii Europene, deci implicit competitivitatea Uniunii Europene și asigurarea de locuri de muncă în Uniunea Europeană, vor depinde de accesul la materiile prime. Deci, acolo unde Uniunea Europeană nu va putea avea acces la materiile prime, întreprinderile vor fi tentate să își delocalizeze activitatea pentru a avea acces la acele materii prime și implicit vor utiliza și forță de muncă de acolo. Uh, de aceea cred că este extrem de important uh, și domnul Butikofer a subliniat uh, acest lucru în raportul domniei sale, ca în toate acordurile internaționale semnate de Uniunea Europeană și în special mă refer la acordurile comerciale semnate de Uniunea Europeană cu terțe țări sau regiuni, este important să existe un capitol referitor la materiile prime. De asemenea, cred că este extrem de important să se facă investiții la nivel european în uh, cercetare și inovare în uh, noi materii și materiale. În felul acesta vom putea să asigurăm baza necesară pentru dezvoltarea industrială pe teritoriul Uniunii Europene. Și ultimul lucru pe care aș vrea să-l menționez se referă la consum. Am văzut că, din păcate, statisticile arată că 30% din uh, deșeuri sunt, de fapt, produse nefolosite. Deci, uh, cred că ar trebui făcută uh, o analiză și a tipului de consum existent Uh, și cred că aici am putea să utilizăm uh, mai mult uh, partea de minerit urban, acel urban mining, care de fapt se referă la recuperarea acelor materii, în general materiale rare, care din păcate se găsesc în deșeuri și care nu sunt reutilizate așa cum ar trebui. Vreau încă o dată să-l felicit pe domnul Butikofer și Cred că este important să cerem uh, Comisiei să vină cu măsuri mai ferme uh, privind uh, accesibilitatea la um, accesul statelor membre și al Uniunii Europene la materiile prime și la materiile la pământurile rare, întrucât nu este suficient doar să ai o listă de pământuri rare, de Uh, astfel de materiale, este important să ai o strategie, dar să vii și cu măsuri care, într-adevăr, uh, să se facă resimțite pe, și în politica industrială a Uniunii Europene. Mulțumesc! Dorește și Comisia să intervină sau nu? V-aș ruga foarte pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte, foarte succint. Există un acord amplu pe acest subiect și suntem recunoscători domnului Butikofer pentru uh, acest raport excelent, după cum au spus-o și antevorbitorii mei. Un raport excelent, un raport comprehensiv și echilibrat. Mulțumim încă o dată. Voi menționa doar câteva aspecte. Din păcate, mă refer la acele aspecte unde există oarecum dezacord sau divergențe de opinie. În primul rând, mă refer la uh, formularea unor obiective concrete în ceea ce privește eficiența resurselor. Este o chestiune sensibilă. Un, este un subiect care deja a fost abordat în propunerea Comisiei în ceea ce privește inițiativa emblematică pentru eficiența resurselor. Uh, constatăm că există nevoia de a găsi și de a defini indicatori. Cu toate acestea, este dificil să stabilim o cifră exactă pentru toate resursele naturale, fiindcă riscul este să fim nerealiști sau să fim subiectivi din punct de vedere științific sau economic. Nu spun că nu ar trebui să luptăm, să milităm pentru anumite obiective, însă precauție, trebuie să fim atenți. Mai bine să găsim întâi niște indicatori pe uh, sectoare pentru ca apoi să uh, țitim spre un obiectiv general. În al doilea rând, mă refer la fiscalitate. Aici problema este una recurentă. Ideea este că avem materii prime globale utilizate pretutindeni în lume. În ceea ce privește o fiscalitate, o anumită fiscalitate pe materiile prime, această fiscalitate s-ar traduce imediat prin faptul că uh, utilizatorii de la bază, la nivel industrial, vor fi dezavantajați la nivelul concurenței mondiale și trebuie să suportăm consecințele, să fim conștienți de acestea. Uh, La Parlament s-au discutat anumite posibilități de a înlocui un tip de impozitare cu altul. Însă, la urma urmei, efectul uh, va fi unul diferit. Și pentru asta este nevoie de o analiză în detaliu. Nu în ultimul rând, se impune ierarhizarea materiilor prime. Avem deja ierarhizarea deșeurilor. În ceea ce privește ierarhizarea materiilor prime, conceptul în sine este interesant, dar se cere precauție și aici. Domnule Beauticofer, de ce spun asta? Fiindcă avem nevoie de analiza ciclului de viață, în primul rând. Eu cred că la acest capitol toată lumea își dă seama că deocamdată nu avem o asemenea analiză. Nici nu are sens să dau exemple. Avem nevoie de valori pe ciclul de viață, așadar. Un element crucial aici. Multe dintre întrebările adresate astăzi aici, multe dintre subiectele menționate la Parlament, fiindcă eu, din câte am înțeles și ieri s-a menționat acest subiect uh, în această instituție, arată că ne confruntăm cu o provocare extrem de importantă. Încercăm să dăm legislație să îmbunătățim reglementarea în ceea ce privește, spre exemplu, reciclarea deșeurilor, transportul deșeurilor și așa mai departe. Putem pe aici, pe acolo, să finisăm legislația existentă deja. Dar dacă nu suntem în măsură să inovăm, asta fie prin tehnologie, fie la nivel conceptual, prin uh, standardizare, dacă nu abordăm acest subiect, atunci va fi foarte, foarte dificil să uh, atingem nivelul așteptărilor inițiale în următorii 10 ani. Domnule președinte, la final fac un apel la toată lumea. În uh, ca o pură coincidență, există acum o consultare publică pe internet în ceea ce privește un posibil parteneriat pentru inovare pentru materiile prime. Știm că Parlamentul European este foarte activ pe aceste subiecte și cred că de data aceasta avem oportunitatea uh, de a face ceva. Comisia deci să atragă atenția eurodeputaților, pentru că poate oamenii din circumscriție vor dori să uh, Uh, se manifeste pe marginea acestei consultări publice. Și trebuie menționat acest lucru. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc. La final are cuvântul domnul raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Avea dreptate antevorbitorul meu când spunea că textul prezent a fost mult îmbunătățit prin amendamentele depuse și chiar și sugestiile uh, primite astăzi uh, sunt utile în redactarea formei finale. Uh, aș începe cu o întrebare a doamnei de Castillo în legătură cu compromisul numărul 4. Acest text a fost formulat pentru a integra uh, doleanța multor colegi în sensul de a extinde orizontul și nu de a ne limita, uh, de a fi restrictivi în formulări. Uh, eu cred că vom putea să, să redactăm textul astfel încât să nu, nu creeze probleme. Deci sunt foarte optimist în această privință. Aș vrea însă să arăt că au existat și colegi care au susținut cu insistență uh, punctul de vedere uh, conform căreia n-ar trebui să vorbim despre resurse în materii prime în general, ci să ne concentrăm pe acelea care sunt uh, prioritare. Și eu consider că trebuie să Uh, fim cât se poate de concreți pentru ca uh, textul nostru să fie uh, fezabil din punct de vedere politic. Doamna Hall ne-a vorbit despre materia prime din perspectiva politicii pentru dezvoltare. Sunt acord cu toate observațiile dumneavoastră și sunt sigur că vom întruni majoritățile necesare pentru adoptarea ideii dumneavoastră. Doamna Ulscop și de Merkis m-au întrebat uh, ce anume vreau să includ în uh, domeniul de acoperire al raportului. Tot ceea ce e legat de eficiența, uh, eficiența energetică a utilizării de materii prime, exploatarea de materii prime relația cu state terțe, importul și așa mai departe. Toate aceste aspecte sunt valabile pentru uh, toată gama de uh, servicii și activități legate de materiile prime. Am înțeles că există diferite tendințe uh, o numesc așa, de a reglementa mai mult sau de a supra-reglementa eventual uh, uh, anumite uh, uh aspecte legate de exploatarea materiilor prime. Tocmai de aceea uh, am considerat că este important să tematizez și această problemă a studiilor de impact, pentru că nici eu nu doresc uh, ca prin suprareglementare să se obstrucționeze procesul. recunosc că am fost, uh, sunt mai puțin curajos decât uh, în raportul precedent în care formulasem uh, obiective cantitative foarte clare. Dar cred că este mai inteligent să-i spunem comisiei ca în momentul în care există parametri uh, clar stabiliți pentru măsărarea eficienței energetice, atunci Comisia să uh, facă acest demers de evaluare cantitativă și nu Parlamentul uh, să fie acela care să aprecieze aceste lucruri câtă vreme nu avem indici și parametri foarte clare. Doamna Țavela vorbeați despre control și reglementare în comerț. Sincer, nu v-am înțeles uh, intervenția. Vă rog să mă lămuriți, poate în plan bilateral, să, să, să purtăm o discuție uh, pe această temă. În ce privește ierarhizarea materiilor prime și a materialelor industriale, Eh, tind să țin partea domnului de Cavaliu. Nu cred că ar trebui să ne fixăm pe o astfel de ierarhie, indiferent care ar fi aceasta. Mă gândesc că dacă am vrea să stabilim o ierarhie, ar trebui să fim extrem, extrem de fin, să avem un discernământ extrem de uh, fin pentru a și fi eficienți, pentru că, uh, pentru că altminter orice fixare uh, politică a unor ierarhii, uh, unor structurări, uh, este uh, detrimentală și contraproductivă. În ce privește domnul Ghirec uh, și intervenția sa în legătură cu utilizarea consumului de energie ca parametru, inclusiv în măsuri fiscale. Eu cred că consumul energetic poate fi într-adevăr un indicator, dar nu poate fi unicul indicator. Pentru că pentru că se poate vorbi și de dependență strategică și de independență în ce privește anumite materii prime, dar, dar pen, pentru că există dependență de anumite materii prime, nu putem vorbi doar de indicatorul energetic. În plus, simpatizez cu, în teorie, cu uh, Eh, substituirea impozitului pe venit cu un impozit pe energie, mm, dar subscriu la, în termeni teoretici, însă din motive economice eh, vă, eh, vă conjur să fim cât se poate de prudenți. Dacă la cupru, tona de cupru este de 10.000 de Uh, dolari, atunci mă întreb care trebuie să fie acciza sau impozitul pe care îl aplicăm acestei uh, cantități pentru a mai putea uh, avea vreo influență sub raport fiscal. În plus, când aplici când aplici foarte diferențiat impozitări și accizări pentru anumite materii prime, atunci Uh, diferențierea va duce la investiții diferențiate în funcție de uh, subsidii, în funcție de regimurile fiscale mai favorabile, care uh, sub raport economic poate nu sunt raționale. Și în plus se pune întrebare cât de birocratic trebuie să fie un sistem fiscal care trebuie să gestioneze de exemplu, 17 eh, eh, soluri eh, rare care au fiecare proveniență de, de o diferită și utilizare diferită. Altfel, de altfel, am și eu intenția să, să propun măsuri de, care, care să vizeze independența noastră în ce privește materiile prime. Dar uh, apare problema nu doar acestor uh, metale rare sau soluri rare, cum se mai numesc, ci apare și problema uh, prelucrării acestora. China nu uh, deține doar 97% din mineritul în acest sector, dar uh, deține și 90% din capacitățile de procesare primară a acestor um, uh, metale rare. Dacă nu investim și în această chestiune, evident că nu vom putea controla problema. În Statele uh, Unite, uh, Uh, s-a ajuns la controverse politice foarte aprici pentru că o parte a Congresului American a propus uh, măsuri de promovare a procesării metalelor grele. Da? Uh, însă această propunere a fost respinsă și se dorește s-a, blocat practic uh, promovarea unor activități interne autohtone. Apoi, în ce privește obiectivele până în 2050, uh, într-adevăr am inclus o formulare care face referire la obiectivele de până la 2050, dar așa cum a arătat Comisia, trebuie ca la uh, intervale mult mai reduse să reevaluăm care sunt materiile prime critice, prioritare, care pe moment ne Uh, uh, creează probleme. În ceea ce privește acumularea de stocuri, să știți că sunt foarte sceptic. Am discutat cu diferite uh, persoane și cu experți despre acest lucru. De Hrucht, de exemplu, a argumentat că nici nu pot să nici nu pot să uh, acumulez stocuri de rezervă pentru anumite metale rare când aceste metale rare nu există sau există în cantități insuficiente. Ehm, în același timp, doar pentru aceste materii prime ar avea sens să creăm niște rezerve. Ehm, Uniunea ehm, Industriașilor din Germania, într-un dialog, dialog mi-a sugerat să avem măcar, să elaborăm măcar strategii comune, coerente de achiziție a anumitor materii prime. Dacă Comisia nu consideră că acest lucru ar fi uh, oportun, mă îndoiesc că statul și-ar asuma, aparte de sfera economică și industrială uh, privată, să își asume astfel de inițiative. M-ați întrebat, uh, domnule Odi, uh, ce se întâmplă la, la, la acea conferință. Am încercat să aflu dacă este posibil să participăm la acea conferință. Uh, am aflat că uh, sunt uh, prevăzute atât de multe personalități uh, de marcă acolo, sunt prevăzute să vorbească, 22,5% sunt francezi, asta ca o mică paranteză, încât mi s-a explicat că nu, nu putem participa cu o prezentare proprie, însă Uh, ni s-a oferit posibilitatea ca în uh, revista uh, care va fi, în publicația care va fi realizată pe marginea conferinței, să putem participa cu o contribuție. De altfel, discuția se va porta în sensul celor um, promovate de Comisia Econ. Comisia Econ Eh, spune că deocamdată legislația este prea vastă, prea stufoasă, deci lucrurile vor fi lăsate până un pic să decadă, până ce vom avea noua directivă MIFID și după aceea vom relua eh, împreună cu noua directivă MIFID eh, discuțiile. Deci nu cred că trebuie să duplicăm aceste eforturi, pentru că oricum nu suntem comisia competentă. Doamna Țicău. Doamna Țicău a vorbit despre posibila delocalizare a anumitor întreprinderi în momentul în care uh, apar modificări în disponibilitatea și accesul la materii prime. Acest lucru poate fi valabil pentru uh, actorii uh, globali. Uh, în același timp, uh, acest lucru creează noi șanse pentru uh, întreprinderile mai mici. Și, uh, domnule uh, De Cavallo, în cele din urmă, uh, și eu m-aș bucura dacă Parlamentul și Comisia ar putea să deblocheze situația, impasul în care am ajuns din cauza unui stat membru în negocierile despre care ați vorbit. Domnule Odi. Il s'agit pas de la politique intérieure française. Vă mulțumesc. Uh, uh, vreau să vorbesc despre președintele G20 uh, care și aici vreau să mm, vă spun același lucru pe care l-am spus uh, în această dimineață. Vă propun ca noi să, să facem un protest oficial, comisia noastră. Este scandalos că Parlamentul European nu a fost organizat, nu a fost invitat la un astfel de eveniment organizat de Comisia Europeană. Noi avem un, un dosar pe această temă, un raportor și, și deliberăm, suntem în proces de deliberare acum și nu suntem invitați la acest eveniment, eveniment de ieri. Și apoi uh, uh, i s-a refuzat accesul uh, eurodeputatului care se ocupă de acest dosar, deci vă rog să să protestăm oficial. Spuneți că 22% avem 22% francezi. După cum știți, G20 nu are administrație, deci, deci președintele G20 își aduce cu sine, cu sine administrația, la fel și președinția ungară aduce cu sine administrația ungară. Deci nu o să răspund la această observație, fiindcă nu merită, dar vă rog frumos să protestăm în mod oficial, domnule președinte. Uh, dacă a fost o manifestare a comisiei la care noi n-am fost uh, invitați, atunci vom protesta fără nicio problemă și o vom face în termenii cei mai vehezmenți. Participarea ca ascultător nu a fost interzisă, dar participarea activă nu a fost posibilă. Da. Bun. Uh, am înțeles care e situația. Vom depune un protest pe această problemă. Am epuizat uh, punctul de pe ordinea de zi, în 30 iunie votul, închidem ședința, o suspendăm și în două minute continuăm cu reuniunea coordonatorilor. Aceia care nu au ce căuta în sală la reuniunea coordonatorilor sunt invitați acum să ne părăsească. Mulțumesc!